cele mai bune condiții posibile redresarea acestei țări. Vorbim de un, un plan de finanțare care a fost pus la punct. Acesta are urmări, are un impact asupra bugetului. Nu are consecin, nu are un impact asupra angajamentelor de cheltuieli, ci asupra calendarului de plăți. E vorba de cei 5% care au fost uh, reținuți uh, din creditele structurale. Acestea vor fi plătite fără întârziere. În ceea ce privește cofinanțarea, este vorba de o sumă impresionantă, deoarece participarea Uniunii Europene va fi de 100%. Nu mai este o cofinanțare, este o finanțare exclusivă, de fapt din partea Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește programele și angajamentele luate deja, este vorba de a vărsa cât mai repede angajamentele de prefinanțare. Comisia, competentă pe fond, a hotărât aplicarea articolului 50 și prezentarea unui raport simplificat, în așa fel încât să nu există niciun fel de întârziere uh, în momentul în care trebuie luată decizia printr-un vot al Parlamentului. La întâlnirea coordonatorilor am menționat această problemă în această dimineață. Am hotărât așadar să nu avem un aviz, ci pur și simplu să trimitem o scrisoare. Eu voi semna această scrisoare și în ea vom cere Comisiei câteva precizări, mai ales în ceea ce privește etapizarea plăților. Am participat în vară la un trialog foarte bun, însă, bineînțeles, asupra calendarului va avea un impact această măsură nouă care se ia pentru Grecia. Domnul Freza se află alături de noi. Ar putea oare să ne spună câteva cuvinte despre principalele lucruri pe care le stipulează Comisia în acest dosar și la ce să ne așteptăm pe viitor. Domnule director, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vă reamintesc că pe 17 iulie Comisia a prezentat o propunere de modificare, dar dacă îmi permiteți, mi-am pregătit intervenția în engleză, așa că voi relua în limba engleză. Deci spuneam că Comisia a făcut o propunere pentru modificarea acestui regulament referitor la fondurile structurale pentru a face față problemei grave cu lichiditățile cu care s-a confruntat Grecia și știți foarte bine situația dramatică în care se află această țară. Care sunt modificările propuse? În primul rând, propunerea se referă la programele noi 2014-2020 și de asemenea perioada de programare anterioară 2007-2014. Pentru noile programe, propunerea ar fi să se crească rata de prefinanțare, care este calculată în funcție de rata globală de alocări pentru Grecia pe perioada de șapte ani. Și după cum știți, aceste alocări reprezintă 14,6 miliarde de euro în această perioadă. Pentru a crește prefinanțarea cu 7%. Aceasta ar duce la o plată dinainte a plăților care au mai rămas pentru ce rămâne din perioada de finanțare și mărimea acestei plăți anticipate ar fi de un miliard, din care 500 de milioane ar fi pentru 2015 și cealaltă jumătate, ceilalți 500 de milioane pentru 2016. Mai mult decât atât, Amendamentele propuse de comisie se referă și la o implementare rapidă, pentru că există un stimulent puternic de a face investiții și de a face ca economia elenă să revină la normalitate pentru a crea noi locuri de muncă și creștere economică. Aceste nevoi de prefinanțare trebuie, prin urmare, acoperite prin cereri de rambursare a plăților care ar trebui să ajungă la comisie până la sfârșitul anului 2016. Dacă nu, această parte de prefinanțare care nu poate fi acoperită prin aceste cereri ar trebui să fie rambursată. Deci ideea ar fi nu să sancționăm Grecia, ci să oferim cât mai multe stimulente pentru ca investițiile să curgă în economia elenă. Iată, aceasta a fost uh, modificarea propusă pentru programul actual. Există însă și două amendamente propuse pentru perioada anterioară. Prima propunere referindu-se la uh, alocarea timpurie încă din 2015, cum se propune în acest uh, amendament, a acelui 5% de plăți necesare care corespund încă perioadei 2007-2014. Regulile actuale consideră că această ultima parte de 5% se plătește doar după încheierea programelor. Și aceasta pentru că trebuie să se treacă prin mai multe etape și trebuie să se realizeze întâi uh, închiderea programelor lucru care ar duce la o plată abia după 2017. Însă amendamentul uh, specifică posibilitatea unei derogări de la această regulă și posibilitatea ca plata acestui 5% să se facă încă din anul 2015. Calculul se va face pe ansamblul peri uh, perioadei de programare 2007-2014. A doua modificare, al doilea amendament propus, pentru perioada anterioară este cel care tocmai a fost menționat și de domnul președinte. E vorba de finanțarea proiectelor care pot fi acoperite în totalitate de bugetele sau de fondurile europene, în proporție de 100%. Impactul pe care l-ar avea aceste două amendamente pentru programele 2007-2014 ar fi de încă un miliard de euro care trebuie să fie disponibil pentru 2015-2016 și nu mai târziu. Pentru acest miliard în plus avem deja o jumătate care va fi rambursat în 2015, pe bugetul 2015 și încă 500 de milioane care va fi introdus în bugetul 2016. Cele două amendamente împreună înseamnă că din punctul de vedere al avansării de plăți avem încă un miliard de euro care vor apărea în 2015 și alt miliard în 2016. Problema care se pune este dacă această modificare poate fi acceptată pentru bugetul 2015 în plățile autorizate și de asemenea pentru bugetul propus de comisie pe 2016. Un element nou care ne-a ajutat să calculăm nevoile de plăți ar fi informațiile pe care statele membre le-au trimis până la sfârșitul lunii iulie către Comisie. Statele membre ne informau câte cereri de plată au de gând să prezinte anul acesta și la anul. Nu am primit încă toate estimările făcute și uh, pentru aproximativ 50% din aceste cereri datele lipsesc. Însă, pentru anul 2015, unde estimările ar trebui să fie mai corecte, deci statele membre ar trebui să aibă informații mai uh, corecte în ceea ce privește numărul de cereri ce ar putea apărea pentru anul în curs. Deci, în acest caz, există întârzieri cu noile programe și cererile sunt numai scăzute din partea statelor membre decât previziunile făcute în luna ianuarie. De aceea, evaluarea noastră, care nu se face pe baza unor informații complete însă, ar fi aceea de a putea utiliza acest miliard extra în 2015. Se pare deci că nu va fi nevoie să creștem creditele de plată pentru 2015. Ce se va întâmpla în 2016 însă? Nu putem uh, oferi date prea precise pentru că Bineînțeles, previziunile făcute de statele membre pentru anul 2016 nu sunt atât de exacte ca cele pentru 2015. În general, marja erorii pentru astfel de previziuni pentru anul următor se ridică la nivelul de 11%. O rată destul de ridicată și, prin urmare, indicațiile pe care uh, vi le prezint astăzi aici uh, trebuie citite cu precauție, ca să zic așa. Se pare însă că există o reducere în previziunile făcute de statele membre pentru 2016 și se pare că va fi posibil să ținem cont de acest alt miliard extra care a fost prevăzut în uh, modificarea regulamentului. La momentul acesta se pare că nu va fi necesar să crească nivelul creditelor de plată pe 2016. Toate acestea nu subminează în niciun fel planul acordat pentru plăți. Deci toate acestea vor permite să ajungem la obiectivul pe care îl stabilisem de plăți făcute și um, de întârzieri de 20 de milioane până la sfârșitul anului și pentru sfârșitul anului 2016 de asemenea. Iată care sunt datele care pot fi oferite în acest moment și sunt la dispoziția dumneavoastră acum pentru a răspunde la întrebări mai concrete. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Freza, pentru aceste precizări. Iată, avem și o veste bună. Aceasta nu va impacta programarea globală a plăților, însă există și o veste proastă, și anume că o serie de angajamente au fost întârziate, o serie de programe încă n-au început, și la momentul în care Uniunea Europeană dorește să facă un efort de investiții, există totuși um, riscul de a ne contrazice pe noi înșine. Domnul Delano, da, mulțumesc, domnule președinte. Acordul cu Grecia era atât de important încât, um, în principiu, nu putem fi decât de acord. Însă avem nevoie de mai multe precizări. Așa că aveți dreptate în scrisoarea dumneavoastră să arătați că aceste clarificări sunt absolut necesare. E clar că vor exista consecințe pentru creditele de plată, unde avem deja dificultăți și, prin urmare, aceasta ar trebui să facă ca Consiliul să fie uh, un pic mai... Uh, flexibil. Să sperăm însă că această situație să îmbunătățească pe viitor gestiunea fondurilor structurale pentru toate statele membre și să accelereze procedurile, pentru că, după cum știți, în ziua de astăzi principala dificultate pentru fondurile structurale sunt întârzierile existente în aceste programe. Deci, să Sperăm că această experiență ar putea avea rezultate bune pentru o gestiune mai eficientă a acestor fonduri. Este un lucru pe care ar trebui să-l susținem în scrisoarea dumneavoastră. Mi se pare că acest element este esențial și, după cum spuneați, e clar că vor exista consecințe, dar ar putea exista și consecințe pozitive, nu doar negative. Da, dragi colegi, dacă sunteți mai succinți, cu atât mai bine, pentru că va trebui să terminăm până la orele 18. Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Salut acest acord la care s-a ajuns pentru atingerea obiectivului stabilit și anume o rată de finanțare de 100% și de asemenea în ceea ce privește prefinanțarea pentru programele 2014-2020. Vorbim aici de uh, 2 miliarde de euro, deci e vorba de fonduri necesare pe de o parte pentru finanțarea anticipată și pe de altă parte de fonduri pentru care e nevoie de eforturi naționale și din partea Greciei. Sper de aceea ca Grecia să dispună de stabilitatea necesară pentru a putea utiliza uh, aceste fonduri și pentru a implementa 100% aceste proiecte, pentru că există și o condiționalitate. Există, pe de o parte, un stimulent pentru ca într-un interval limitat de timp să se utilizeze aceste fonduri, dar, pe de altă parte, aceasta este și o condiționalitate pentru că dacă fondurile nu sunt utilizate, atunci uh, nu vor putea fi utilizați toți banii. E clar că E greu de prevăzut ce se va întâmpla în anul 2016, însă oricum bugetul în sine reprezintă o estimare. Așa că, dacă doriți să vorbiți despre consecințele din punctul de vedere al plăților făcute, ținând cont de nevoile pe care le avem și a nevoia de a nu veni în detrimentul altor programe, Iată, este important ce se spunea aici uh, mai devreme, să știm, să ne pregătim pentru ceea ce ne așteaptă și ce transferuri vom face. Pentru că nu putem spune, da, vom ajuta aici luând banii din altă parte. Nu, asta nu ajută la nimic, să luăm banii dintr-un loc și să-i punem în, alta, în altul. Asta nu rezolvă nicio problemă pentru că practic soluționează o chestiune, dar creează în altă parte o gaură. Pe de altă parte, Consiliul, în general, nu dorește să facă nicio creștere, doar reduceri. Deci dacă spune, bine, iau banii de aici și pun în altă parte, acestea sunt soluțiile pe care le oferă ei, transferul de bani într-o parte în alta și asta mă face să-mi amintesc acum de o conversație pe care am avut-o la Consiliu, în care le spuneam că dacă scoți un euro din buzunarul din dreapta și îl bagi în cel din stânga, asta nu înseamnă că ai 2 euro. Nu, ai aceiași bani. Dacă îl scoți dintr-o parte ca să-l pui în, în altă parte, asta nu are niciun fel uh, de efect multiplicator. E important pentru noi ca și comisia să vadă ce vom face pe viitor, cum vom asigura fonduri pentru celelalte proiecte pentru a nu ne confrunta cu aceleași probleme pe viitor. Pentru că în ceea ce privește programele uh, operaționale naționale, știm foarte bine că vor exista astfel de cereri și știm că există o problemă. 20 de miliarde de euro care nu au fost plătiți pe 2015. Și ce se va întâmpla cu această problemă a plăților în 2016? este un lucru pe care l-am avut în perioada 2007-2014 și se va reitera și pe viitor. Deci e foarte ușor să ne dăm seama ce ne așteaptă. Situația în care ne aflăm este una foarte gravă și avem nevoie de o soluție. Iată de ce aș cere comisiei să facă și o propunere în acest sens, să ne spună cum putem preveni, cum uh, putem rezolva această chestiune a plății în cadrul programelor și cum putem susține această solidaritate, pentru că faptul că oferim uh, solidaritate și ajutor Greciei să nu însemne uh, să dăunăm în altă parte. Mulțumesc, domnul Coleman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru prezentarea detaliată și pentru toate aceste explicații administrative. Și sunt de acord cu domnul Fernandez um, referitor la ideea de a nu transfera banii dintr-o parte într-alta, crezând că vor fi disponibili de mai multe ori. Nu, ei vor fi disponibili doar o singură dată. O observație. Mi se pare nefericit faptul că din ce în ce mai des uh, suntem tentați să nu mai spunem lucrurilor pe nume. Vorbim, s-a vorbit despre creștere negativă. De obicei se vorbea despre o descreștere. Acum vorbim despre cofinanțare de 100%. Asta nu înseamnă nimic altceva decât o finanțare din partea Uniunii Europene și ar trebui să-i spunem așa astfel încât uh, să existe o oarecare claritate pe care de altfel au meritat-o cetățenii europeni. Apoi, în ceea ce privește sursa banilor, cred că suntem supuși tentației să repetăm medicamentul greșit pe care l-am dat și care nu a funcționat pentru că nu era uh, medicamentul potrivit și suntem tentați doar să creștem doza. De ce spun asta? Pentru că știm că în Grecia avem o problemă mare cu structura administrativă. Iar această problemă nu se va îmbunătăți prin faptul că spunem noi că le dăm mai mulți bani. În continuare vor avea o administrație uh, prostructurată. Grecia până acum nu a putut, asta a și dus la faptul că Grecia până acum nu a reușit să absorbe toate fondurile. Deci ar trebui să nu fim tentați să spunem că creăm un program, prevedem fonduri și totul va ieși bine. Mie îmi, lipsește un concept de structură pentru un ajutor real pentru Grecia și aș fi foarte bucuros dacă am putea să găsim așa ceva aici. Mulțumesc. Vreau să vă atrag atenția pentru că pentru Parlament uh, fuseseră prevăzute niște competențe de monitorizare pentru ca angajamentele luate de Grecia să ducă cu adevărat la reforme și să nu rămână doar pe planul retoricii. Doamna Gardia Sabal, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost într-adevăr foarte bine modificarea făcută de Comisie pentru regulile pentru fondurile structurale pentru a ajuta Grecia, pentru a crește cofinanțarea până la 100%. Toate acestea mi se par o adevărată reușită și înțeleg de asemenea că din punct de vedere bugetar, dacă ne uităm la perioada 2014-2020, din punct de vedere bugetar se rămâne uh, la un nivel de neutralitate. Există însă consecințe pentru 2015 și 2016. Ceea ce nu înțeleg eu este cum se poate crede că acest miliard în plus poate fi uh, asimilat când mai avem încă 20 de miliarde pe care nu le-am plătit. Și e adevărat că în perioada verii am vorbit foarte mult despre problema plăților. Doream să acordăm prioritate uh, chestiunilor politice, însă asta nu înseamnă că problemele pe care le aveam cu plățile ar fi dispărut. Deci dacă schimbăm regulile, nu facem decât să adăugăm și mai multe paie pe foc la această problemă a neplăților. Comisia cred de aceea că are posibilitatea sau o scuză sau, mă rog, un motiv în plus pentru a readuce din nou la masa negocierilor problema plăților nefăcute și pentru a crește nivelul de plăți pe 2015, pentru că în felul acesta Uh, presiunea pe anul 2016 să fie un pic mai mică și pentru că obiectivele noastre, executarea plăților și obiectivele politice să fie îndeplinite. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bana. Da. Ich darf auch für die Fraktion der Grünen sagen, dass Mulțumesc. Și numele verzilor aș vrea să spun că salutăm acest pachet și procedura simplificată. Astăzi am avut o dezbatere la Comisia Regii. Unii colegi uh, sunt prezenți. Doamna comisar Crețu ne-a prezentat pachetul uh, cu propunerea și cred că nu trebuie să subestimăm aceste investiții făcute deja. Fondurile structurale Uh, joacă un rol important, uh, constituie o proporție importantă din economia elenă, din uh, investițiile făcute în Grecia. Colegul vorbea despre administrația elenă. Tocmai în acest pachet este prevăzută o bună parte a fondurilor pentru sprijin tehnic. Și asta mi se pare cât se poate de important. Deci cred că avem și în calitate de deputați o responsabilitate de a acționa rapid salut că a existat această scrisoare cu clarificări privind procedura și cu observații care răspund la îngrijorările pe care le-am exprimat noi. În general, cred că este nevoie de o acțiune hotărâtă și rapidă din partea noastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Ďakujem, Uh. Domnul Manca, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei uh, pentru această propunere referitoare la plăți pentru 2015 și aceste modificări vor acoperi toate plățile uh, de așteptat prin implementarea noilor programe, plus vor asigura plata, um, plățile nefăcute până acum. Am însă o întrebare pentru Comisie. faptul că există întârzieri cu implementarea nu reprezintă o veste prea bună pentru noi și vreau să vă întreb dacă creditele de angajament uh, vor fi pierdute sau dacă vor putea fi utilizate pentru uh, facturile anterioare, pentru a scădea din cele 20 de miliarde care au rămas neplătite până acum. Mulțumesc, uh, domnule Ambarji. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus aici de către doamna Van A, în această dimineață am participat la Comisia Regii și am avut și o întâlnire a coordonatorilor și cu acea ocazie am insistat asupra mai multor puncte. În primul rând, cred că trebuie să salutăm reacția rapidă a Comisiei pentru a propune modificări la acest regulament, pentru că există o adevărată urgență aici și salut faptul că comisiile parlamentare au ținut cont de această dimensiune, trecând prin procedura simplificată. Pentru că această problemă de timp, în cazul în care pachetul n-ar fi adoptat foarte rapid, ar duce la o adevărată incoerență, care ar duce la lipsa de lichidități în Grecia și care până la urmă ar falimenta o serie de programe care sunt absolut esențiale. Ar mai exista și uh, problema uh, celor care realizează mici proiecte și care își așteaptă plățile la momentul acesta. Al doilea comentariu pe care aș dori să-l fac și aceasta pentru a răspunde și la o serie de reacții pe care le-am auzit. Într-adevăr, există o serie de probleme referitoare la fondurile structurale, însă aceste probleme nu au de-a face doar cu Grecia, nu, sunt probleme care există în toată Europa. Dacă ne uităm la capacitatea de absorpție a fondurilor, se pare că Grecia și regiunile elene nu reprezintă zonele cu capacitatea de absorpție cea mai scăzută. Deci există o falsă problemă aici. E adevărat că pentru ansamblul regiunilor europene există o nevoie urgentă de simplificare o nevoie urgentă de a pune capăt birocrației și administrației care nu face decât să complice sarcina operatorilor. Și sper de aceea ca comentariile făcute de diversele comisii, comisii parlamentare să țină cont și de această nevoie. Și un ultim punct asupra căruia aș vrea să insist este faptul că această propunere este neutră din punct de vedere bugetar, deci nu creează cheltuieli suplimentare în cadrul bugetului. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul Zani. Acum ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Referitor la comentariile făcute de colegii mei, nu cred că ar fi o idee foarte bună și asta din două motive. În primul rând, din motive politice. După dezastrul cauzat de instituțiile europene și de Comisia Europeană în Grecia prin acest al treilea plan oferit. Au existat deja două planuri anterioare care au eșuat. Uh, în fața noastră a tuturor și al treilea care are aceeași soartă, mai mult ca sigur, pentru că din punctul meu de vedere aceasta nu va rezolva în niciun fel problemele Greciei. Deci am senzația că, da, am făcut uh, un gest frumos, am spus, uh, iată, facem niște eforturi, vă dăm ceva bani în plus, ca să fiți mulțumiți dar nu cred că aceste măsuri vor fi cu adevărat eficiente, pentru că adevărata și principala problemă a Greciei are un nume. Este moneda euro. Dacă avansăm fonduri Greciei, există un avantaj minor pentru această țară, un mic stimulent care ar dispărea însă prin faptul că moneda utilizată este prea puternică pentru propria sa economie. Economia Elena nu poate susține o astfel de monedă. Deci, poate că există o neutralitate bugetară. E vorba aici doar de o avansare a fondurilor pentru niște plăți care oricum le-am fi făcut pe viitor. Însă există și problema întârzierilor la plăți, despre care au vorbit colegii noștri. Ce facem atunci? facem plățile dinainte, avansăm uh, plățile, asta înseamnă că alte plăți vor fi întârziate în ceea ce privește fondurile structurale sau din alte fonduri. Vă spuneam, avem uh, probleme foarte mari, avem deja 20 uh, de miliarde de facturi neplătite și nu e o nimica toată. Mi se pare de aceea că propunerea Comisiei Mă rog, nu, nu trebuie neapărat să găsim soluția ideală acum pentru această problemă, dar mă gândesc dacă nu vom crea o problemă și mai mare, pentru că am putea avea o problemă uh, pentru buget cu aceste uh, pleți neefectuate pe care le avem. Comisia și Parlamentul cred că ar trebui să facă mai multe eforturi pentru a rezolva această problemă principală, pentru că există multe companii, nu neapărat în Grecia, ci și în alte state membre, care așteaptă cu disperare să le fie plătite facturile și asta va avea consecințe pentru multe economii. Iată deci motivul pentru care noi nu considerăm că este o idee bună. Mulțumesc! Domnul Freza, foarte pe scurt, ținem seama de faptul că este târziu și nu uitați că m-am gândit să scriu o scrisoare în care să reiau chestiunile pe care le-ați menționat, în așa fel încât comisia să le ia în considerare. Să sperăm că, într-adevăr, Grecia va reuși să se redreseze, dar trebuie să ne fie clare care sunt consecințele asupra programării plăților și trebuie să verificăm și să ne asigurăm că nu există prejudicii la adresa altor creditori. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte subțint. Este vorba aici despre o anticipare a anumitor plăți. Într-adevăr, după cum s-a spus, efectul este neutru. În cazul Greciei, problema pe care încercăm să o rezolvăm este o problemă de lichiditate. Grecia nu are o problemă de absorpție. În cadrul 2007-2014 absorbi foarte bine. S-a furnizat și foarte multă asistență acestei țări, deci uh, a fost îmbunătățită și structura administrativă. În ultimul timp, însă, era vorba de o problemă de lichiditate în ceea ce privește finanțele publice momentul în care se ajunge la scadența pentru plăți. După cum știe toată lumea, s-a încercat să se strângă bani de pe aici, de pe acolo, în așa fel încât să facă față scadențelor. Deci acum există încă un element de condiționalitate asupra lichidității care a fost introdus aici și anume următorul acești bani care ar fi disponibili pentru prefinanțări sunt, după cum se spune în engleză, ring fence. Deci acești bani sunt utilizabili doar pentru cei care benefici, pentru beneficiarii de fonduri. Deja Parlamentul a îngrecerat deja un decret în acest sens pentru că nu era, nu era valabilă această precizare înainte. Apoi, în ceea ce privește miliardul pentru 2015-2016, eu am încercat să vă explic că pe baza previziunilor făcute de statele membre, constatăm că se deplasează o parte din plăți către 2016 și către anii următori. Și de asemenea, în cazul unor programe mai vechi, pentru anumite țări, se fac uh, deplasări de fonduri din 2016 către 2017. Deci pornim de la premisa că avem anumite obiective care ne le-am definit pentru planul de plăți și astfel noi estimăm că vom respecta obiectivele de plăți. Nu este exclus ca pe 2015, datorită întârzierilor, plățile în întârziere să, să fie chiar mai mici. Nu este exclus să fie nici mai mari, nici mai mici. Se vorbește de cereri de rambursare care vor ajunge mai târziu decât uh, estimat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Freza. Bun. Punctul 14 îl vom discuta în... Uh, deci vom discuta acest punct uh, pe 14 septembrie, voi semna scrisoarea și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zile. Mulțumesc celor care au intervenit până acum. Mulțumesc, domnule Freza. În calitate de raportor la punctul 12, raportor pentru un aviz privind semestrul european, trebuie să vă spun câteva lucruri. Aș dori să vă prezint raportul pe care, deci avizul la care lucrez. Acesta se vorbește despre bugetul pe acest semestru, votul pentru EFSI, acesta țineți seama de dorințele exprimate de către Comisie pe 28 noiembrie 2014. Atunci au fost definite principalele principalele efecte de pârghe pentru 2015. De asemenea, ați discutat despre condițiile de prefinanțare pentru inițiativa europeană pentru tineret și știm că aici este nevoie de, din ce în ce mai multe perspective pentru tineret, ținând seama de cât de mare este șomajul în rândul tinerilor. În acest aviz, eu încerc să subliniez câteva aspecte legate de chestiunile care țin de Uniunea Economică și Monetară a Uniunii Europene. Însă eu încerc să subliniez faptul că e nevoie să avansăm termenele, să fie mai rapid totul. În această dimineață, la reuniunea coordonatorilor, am discutat și despre felul în care putem să abordăm cadrul fiscal și bugetar al zonei euro. se vorbește despre un mecanism de stabilizare bugetare pentru zona euro. Ce înseamnă însă acest lucru? Este nevoie să ne sesizăm noi înșine vis-a-vis -vis de această chestiune și să organizăm o dezbatere, să începem noi din Parlament cu dezbaterea, în așa fel încât Consiliul să nu fie singurul care are inițiativa. În final, salut uh, adoptarea uh, hotărârii prin care se instituie EFSI, și sublinez faptul că noi dorim să se minimizeze efectul maxim, după cum spune José Manuel Fernández, deci să se minimizeze efectul maxim al impactului finanțării prin FC. Iată, pe scurt, cam ce spun eu în acest proiect de aviz. Cine dorește să ia cuvântul vis-a-vis -vis de acest punct de pe ordinea de zi? Vă aduc aminte că avem uh, un proiect de calendar, 10 septembrie amendamentele și vom vota pe 13 septembrie. Comisia Econ este responsabilă pe fond, pe 13 octombrie va vota ea și la a treia plenară din octombrie se va face votul final. Văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Îi dau cuvântul lui Jens Geier. Doamna Gardia Tabal va lua cuvântul cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare, cererea depusă de Germania, Opel. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că rămânem din ce în ce mai puțin în sală și la fiecare punct iese câte cineva din sală. Voi fi foarte subcintă în ceea ce privește acest nou caz. Acesta are de-a face cu sectorul automobilelor. Chiar uh, recent am uh, mai văzut un caz legat de Opel aici în Belgia, fabrica pe care o va deschide la Anvers. Sectorul automobilistic a fost afectat de către criză și activitatea Opel a scăzut cu 39%. Opel are un sediu în orașul german Bochum și acolo producția a scăzut cu 55%, așadar acest lucru, lucru a afectat 2889 de persoane. Autoritățile germane a trimis Comisiei Europene o cerere de fond pentru ajustare la globalizare pentru suma de aproximativ 11 milioane de euro. Comisia Europeană ar fi finanțat 80% din acest uh, fond, aproximativ 6,9 milioane de euro. Domnul Gheer a pregătit un raport în acest sens și îl va prezenta într-o dezbatere, în așa fel încât să fie eventual adoptat, votat în Comisia pentru Bugete. Vă mulțumesc, doamna Vana. Mulțumesc. Aș dori să fac o completare pe scurt, pentru că fac parte din grupul de lucru privind fondul de adaptare la globalizare la Ample. A fost discutat acest uh, subiect, la fel ca și cazul Eulosolar. solar era vorba de faptul că ar trebui să se clarifice dacă fondurile de la acest fond nu încalcă prevederi sau ă, nu înlocuiesc finanțări din partea statului ă, membru respectiv, pentru că ar fi interzis ă, acest lucru. Ca și la oleosolar, ne întrebăm dacă nu se înlocuiesc prin aceste fonduri europene, fonduri care ar trebui să fie oferite de statul respectiv. Am depus anumite uh, amendamente pentru a ne asigura că se respectă regulile privind acest fond. Mulțumesc, văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Precizez că amendamentele vor trebui să fie înaintate cel târziu pe 15 septembrie vom discuta, le vom analiza, le vom discuta și le vom vota pe 13 septembrie. Acum dau cuvântul domnului Fernandes, care îl înlocuiește pe domnul Rubich cu privire la al doilea raport care se referă la Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru Ford Henk, Belgia. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă prezint în numele domnului Paul Rubich acest dosar, această cerere de intervenire a Fondului European de Ajustare la Globalizare. Este vorba de a ajuta muncitorii care au fost disponibilizați ei lucrau la mai multe firme, au fost afectate mai multe firme. Aproximativ 4500 de persoane au fost afectate. Bugetul total este de aproximativ 10 milioane de euro. 9 milioane, aproape 10. Contribuția Fondului European de Ajutare la Globalizare ar fi de 6.268.564. Nu avem probleme în ceea ce privește respectarea condițiilor, doar suntem pentru mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru a ajuta în mod individual fiecare dintre acești muncitori care au fost, care au fost disponibilizați de la firmele respective datorită efectelor globalizării. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. N-are nimeni observații? Domnul Depre? Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din umbră al ALDE pe acest dosar. Am de făcut o precizare. V-am corectat atunci când vorbiți despre Genk, deoarece de fapt se pronunță Henk, este un oraș flamand și după cum știți, în olandeză, g se pronunță h. Dar nu despre asta este vorba neapărat. Colegul a spus într-adevăr că este un dosar important. Este foarte important pentru această regiune din Belgia. Regiunea respectivă a fost afectată puternic. Uzina Ford a fost afectată puternic. Acum contextul general este de supraproducție în întreaga Europa. A existat un acord formal între cele două părți care garanta uh, locurile de muncă până în 2020, un acord semnat în 2010. În 2012, direcția își confirmă angajamentul de a menține locurile de muncă până în 2020 și în octombrie anunță închiderea firmei. Brutalitatea a fost năucitoare. Brutalitatea acestei proceduri. Uh, mai mult de 4.000 persoane, mai mult de 4.000 de persoane au fost emise în șomaj și multe altele au fost afectate. Șomajul în regiune a crescut în mod dramatic. Activitatea economică a încetat, a, a, s-a, a scăzut în mod considerabil Așadar, toți acești muncitori au avut foarte multe probleme, mai ales în ceea ce privește reangajarea, având în vedere că zona respectivă, regiunea respectivă, nu este dintre cele mai industrializate din Belgia. Îl, o salut și pe colega Gartia Zaval, care uh, poate să vă spună că producția din Henk a fost la Valencia. S-a dat dovadă de solidaritate din partea muncitorilor din Valentia față de muncitorii din Belgia. Președintele, da, într-adevăr, s-a constatat uh, o convingere foarte mare din partea raportorului. Mulțumesc pentru această pledoarie pe care a ținut-o, domnule Depre. Acum cu toții dorim să votăm aceste rapoarte. Andrei Novakov, ultimul care a cuvântul acum, vă rog în ceea ce privește raportul privind Fondul de Solidaritate, catastrofele din Bulgaria și Grecia în 2015. Благодаря ви, господин председател. Римляните са казали... Vă mulțumesc, domnule președinte. Romanii spuneau vox populi, vox dei vocea poporului este divină. În ziua de astăzi nu trebuie neapărat să ascultăm vocea poporului, ci o voce care să fie pentru popor. Trebuie să arătăm că Europa nu se reduce la un imn și la un steag, la regulamente și directive. Europa este solidaritate Însă solidaritatea se demonstrează în timp. Singurul um, ajutor util este ajutorul care vine la timp. 243 de milioane de euro. Acesta este uh, Uh, suma pierderilor înregistrate în urma inundațiilor din uh, Bulgaria. Inundații care au distrus casele oamenilor, grădinițe, teatre, opere, centre culturale, inundații care au uh, distrus canalizări, care au distrus vieți întregi. Și este sunt pagube mari pentru o țară care trăiește în sărăcie. În Grecia pierderile au fost de, 4, de 400 de milioane de euro. Peste 30% din uh, plățile din, în avans au fost uh, plătite. În Statele Unite există state federale și um, apoi statul. Um, americanii însă se definesc toți ca americani. Câți europeni se definesc în primul rând ca europeni? Vorbim despre dezastrele din Grecia și, despre, și din uh, Bulgaria, însă de acum încolo, de fiecare dată când va apărea o astfel de situație, ar trebui să adoptăm aceeași metodă. Ar trebui să plătim compensațiile uh, într-o perioadă de șase luni. Știu că fondurile despre care vorbim nu uh, se referă la uh, fonduri de urgență, însă statele membre trebuie să-și plătească contribuțiile la timp. Nu înțeleg de ce sunt întârziere în efectuarea plăților. Dragi colegi, fac apel la dumneavoastră să sprijiniți acest raport, astfel încât ajutorul să poată ajunge cât se poate de repede la ambele țări uh, afectate de astfel de dezastre. În viitor, de fiecare dată când vor apărea astfel de situații, trebuie să facem în așa fel încât fondurile să ajungă cât mai repede la oameni. Vă mulțumesc, spune președintele, pentru uh, argumentele dumneavoastră cât se poate de convingătoare. Și domnul Freza a vorbit uh, tocmai despre asta. Bun, am uh, finalizat acum ordinea de zi. Mai există întrebări? Se pare că nu este cazul. Pot să vă spun că următoarea reuniune va avea loc pe 14-15 septembrie la Bruxelles. Sesiunea se încheie. Thank you.